aș mai avea câteva observații succinte și după aceea putem să-i dăm cuvântul și lui Pervanș dacă dorește. În primul rând, în legătură cu ziua de astăzi, depinde de pervanși și de coordonatori și de raportorii din umbră. Trebuie să le mulțumim tuturor pentru că au depus foarte multe eforturi ca să ajungem la acest proiect de raport. Și trebuie să mulțumim și secretariatului care a reușit să pună la punct acest document. Din documentele de lucru am văzut că avem uh, o bogăție de documente și înainte de vacanța de vară dorim să uh, prezentăm lucrările comisiei noastre sub formă de carte. Acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul lui iulie, sperăm, și vom primi cele mai importante rapoarte. Notele informative pe toate le vom pune într-o culegere și, de asemenea, vom uh, prezenta documentele și sub formă de DVD dorim să includem și fotografii ale membrilor comisiei. Așadar, după vot, aș dori să vă rog să rămâneți cam 10 minute în sală. Am uh, stabilit o întâlnire cu fotograful Parlamentului. Din păcate, nu putem să fotografiem și vizitatorii, deși foarte mulți arată foarte bine, însă vom uh, fotografia membrii comisiei. Și înainte de votul raportului în plenară, înainte de votul raportului în plenară, am dorit să ne încheiem lucrările cu o mică recepție la Strasburg cu gustări și băuturi și de asemenea cred că se va desfășura vineri după amiază pe la 5 uh, marți vom dezbate raportul și vom vota miercuri în plenară probabil. Nu este calendarul definitar, dar, definitiv, dar veți fi informați prin e-mail. Acestea ar fi remarcele mele introductive. Aș dori să rog pe doamna Beres să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, ca și dumneavoastră doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la acest uh, la realizarea acestui al doilea raport după un an și jumătate de muncă. Vom vedea cum se va desfășura votul astăzi, știm cum a fost la primul raport, uh, însă cred că putem să avem toată încrederea în reușita votului. Nu este momentul acum să trag concluziile, ci să pregătesc votul, să-l pregătim împreună. Și aș dori pentru asta să fac trei serii de observații. În primul rând, Aș dori ca secretariatul să nu transmită acest text pe baza votului care va avea loc astăzi, pentru că acest text mai trebuie să fie pus la punct și uh, în uh, înțelegere cu funcționarii politici va avea loc înainte de sfârșitul săptămânii o reuniune politică la care să se suprime repetițiile și să se îmbunătățească aici și colo formulările și uneori să se inverseze anumite alineate. Deci să facem curățenie în text și pentru asta trebuie să fie prezenți toți funcționarii politici. Îmi cer scuze față de ei, mai au ceva de muncă, însă vom avea un text uh, care va fi optim, altfel nu. În legătură cu 1748, mă tem că lista de vot nu este încă adaptată cu, uh, adaptată la realitatea chestiunilor pe care trebuie să le votăm. La alineatul 17, vă rog să luați textul de compromis, așa cum v-a fost uh, transmis. Nous devons voter les paragraphes. Vom vota alineatele 17. Deci din textul pe care îl aveți în față, acolo aveți alineatele 17BA și alineatul 17. Ceea ce înseamnă că alineatul Vorbitoarea își cere scuze. Ceea ce înseamnă că 17 B nu se găsește în niciuna dintre listele dumneavoastră de vot. Deci, aici, cred că trebuie să avem un vot anume privind alineatul 17B. Vă rog deci să includeți, domnule președinte, acest vot pe listele de vot. În ceea ce privește 48A, în ceea ce privește acest alineat, trebuie și aici eh, să ne pronunțăm asupra alineatului 48B. Non, mais dans les listes de vote, l'amendement 4... Amendamentul 421 pe listele de vot a fost, prezent, a fost uh, descris ca fiind uh, aliniatul 48B. Iar uh, în textul pe care le aveți pe care le aveți astăzi este, se regăsește sub forma amendamentului 421. Nu figurează pe listele de vot și vă rog să considerați că dacă 48A se adoptă, atunci amendamentul 421 va fi și el considerat adoptat. Unii de acord? Da? Bun. Vă rog frumos, domnule președinte, nu am terminat. În ceea ce privește lista de vot, în forma în care o aveți și dumneavoastră în dosare, fără a hotărâ cu coordonatorii, s-a decis votul separat a unor amendamente, însă unele sunt acoperite în mod clar și nu pot fi supuse la vot dacă compromisurile au fost votate. Este vorba de amendamentul 126, care este reluat foarte clar la 29D. și este vorba despre amendamentul 227 al colegului Pascal, care este acoperit de uh, amendamentul 27B uh, nou. Este vorba despre amendamentul 313 al domnului Margaliu, care este acoperit de uh, 27C9 de acest alineat. Mai apoi, 421 al colegului Coferati, care se regăsește la amendamentul 48B, la alineatul 48B. Amendamentul 14 al colegului Pascal, în ceea ce prima parte, se regăsește la alineatul de a nou. Iată, deci, cele câteva observații pe care am dorit să le fac. Ar mai fi una de fond. Este vorba despre compromisul pe care l-am stabilit pentru um, alineatele 20-21. Îi mulțumesc lui Otmar Caras pentru cooperarea sa, care ne-a permis să îmbunătățim redactarea textului și să ajungem până la urmă uh, la un text care să convină tuturor. Dar iată că am pierdut uh, referirea care se făcea la G20. Aș dori, deci, să vă propun ca noul alineat 20 să fie formulat în felul următor. O să citesc acum doar partea din mijloc. Este vorba de cea care face obiectul unui compromis pe care l-am, la care am ajuns astăzi. Solicită integrarea instituțiilor de la Bretton Woods și a unei structuri de guvernanță economică mondială, inclusiv G20, în care să fie inclus în sistemul ONU. Colleagues, uh, let me just uh, brief... Dragi colegi, spune domnul președinte, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte Bineînțeles, ar trebui să avem grijă cu modificările lingvistice pentru a ne asigura că avem uh, un text, până la urmă, bine formulat în engleză și să nu ridice nicio întrebare. Dar uh, aceste modificări trebuie să fie limitate la, la domeniul lingvistic și asta pentru vorbitorii de limba engleză. Este vorba de modificări pe care le consideră ei folositoare. Nu dorim să introducem uh, schimbări care să, care să afecteze sensul. În ceea ce privește 17b, acesta se va vota fiindcă, fiindcă face parte din pachet, va fi votat oricum, deci nu trebuie să ne ocupăm de asta. Singura întrebare, sau două întrebări mai rămân. În primul rând, aceste aproape 30 de amendamente pentru care s-au cerut voturi separate de către autorii acestora, acestea se vor vota la sfârșitul listei, deci la sfârșitul reuniunii. Pervan și-a spus că nu toate, dar multe dintre ele au fost deja rezolvate într-un fel sau altul în amendamentele de compromis. Pe mine însă nu mă deranjează să votăm asupra lor. Dar e ușor, am ajuns la un acord cu coordonatorii și cu reprezentanții grupurilor politice și, după mine, pervanș, acestea vor fi respinse. Deci nu văd unde e problema până la urmă. Acum mai rămâne doar întrebarea dacă uh, am reformulat uh, alineatul uh, unde se vorbește despre G20, despre un for de guvernanță economică în cadrul ONU. A mai rămas doar această chestiune. Eu cred că putem să lăsăm lucrurile așa cum sunt la ora actuală, fiindcă Textul acesta pe care avem aici este rezultatul multor discuții între coordonatori, raportori din umbră, secretaria și așa mai departe. Da, așa stau lucrurile. Am avut uh, dezbateri îndelungate pe tema, pe marginea acestui subiect. Votăm. Și vă rog să ridicați mâna cei care doresc să voteze pe baza listelor de vot pe care le avem uh, cu toții. Okay, well, that's a clear majority. Am întrunit în majoritate limpede, deci așa o să facem. Domnule președinte, înțeleg. Vă rog frumos să vă deschideți microfonul, dar e deschis, spune doamna Pervaș. Am înțeles că toată lumea s-a mobilizat pentru acest uh, vot sau că avem alt, alt de făcut, dar iată se concluzionează lucrările unei comisii care se ocupa de criză și criza economică și locul lui G20 în această situație de ieșire din criză este foarte important. Spuneți că au existat dezbatere îndelungate, într-adevăr, aceste elemente au fost, uh, dar aceste elemente au fost negociate prea rapid. Aș dori să ne întoarcem la amendamentul oral domnului Caras, care în principiu nu ne pune nicio problemă. Dacă nu includem acest amendament oral, atunci vom avea o guvernanță mondială în cadrul ONU fără să facem o referire clară la G20. Și după mine e păcat să stea lucrurile așa. Otmar. Otmar, n-am putea la numărul 20 să menționăm G20 la noua versiune, alineatul 20. I would go along with that. Eu așa aș face. Aș fi de acord. Ok? În regulă? Atunci așa facem. Good. So, so colleagues, Ole. Ole. Is the reference to Menționarea G20 se face încă? Este acolo prezentă în text? Pentru că în textul pe care l-am în față, nu. Eu vreau să știu dacă este exclusă. Te, citește din nou. Liniște, vă rog să citește din nou. Solicită integrarea instituțiilor de la Bretton Woods și a structurii de guvernanță mondială incluzând G20 în sistemul ONU. Now, at the end, at the end... La sfârșitul listei de vot aveți compromisul nou pentru alineatul 20. Însă acesta a fost scris fără să se menționeze G20. Pagina 14 din lista de vot. But it, it is, it is, it is point two, Punctul 2, 20 din uh, compromisuri. 20. Okay. Yeah. yeah. Proposal. I Herr Vorsitzender, wir haben, ich möchte jetzt hier. Domnule președinte, nu vreau să creez haos Eh, aruncând vina de la unii la alții. Săptămâna trecută am vorbit despre orice, despre tot. Am stabilit un uh, termen pentru depunerea amendamentelor și pe baza discuțiilor dintre grupuri, lista a fost elaborată de secretariat și mă bucur că mai multe compromisuri suplimentare au fost posibile. tot ceea ce nu se află pe lista de vot, dacă raportorul nu găsește pe lista de vot, poate fi depus respectivul text pentru plenară, ca amendament pentru plenară. Punctul 20. Uh, în loc să vorbim de Consiliul uh, Economic Mondial, vorbim de guvernanță economică mondială. Așa am făcut în text și deci și în, uh, la punctul 20. Deci acest amendament se află pe listă am dezvoltat uh, ideea despre G20 vorbind despre structura economică în cadrul ONU. Aceasta este structura de bază de care am vorbit. Deci înseamnă că G20 ar uh, mai evolua ca să se ajungă la o guvernanță globală în cadrul structurilor ONU, ceea ce nu apare ca atare în textul în sine. Însă dacă ne dorim modificări ale textului, haideți să le facem împreună ca să le depunem la plenare, pentru că conținutul textului nu este modificat. Singurul punct care mai rămâne deschis este 17b nou. unde lipsește ceva care trebuie votat în bloc. Restul de eh, chestiuni figurează pe lista de Bun, haideți să trecem la vot. Începem cu un vot test ca să vedem dacă funcționează cartelele și dacă respectivele grupuri nu au cumva prea mulți membri prezenți. S-a deschis votul. Ok. Wer hat keine Cine nu are cartela de vot la el? Svoboda este singurul. Deci votați prin ridicarea mâinii. Vot is closed. S-a închis votul funcționează. Ce avem în total? Ok. Ich würde vorschlagen, wir stimmen normalerweise... Eu vă propun să votăm prin ridicarea mâinii și dacă sunt dificultăți, atunci să votăm electronic și la final votăm pur și simplu prin vot electronic, nu prin vot nominal. Haideți să începem cu block vote. Vedeți, compromise package without paragraphs fără alineatele respective și 17 5A nou erată și alineatul 20 nou. Pentru Împotrivă? Abțineri? Nu este cazul? Ba da, o abținere. Am notat. Trecem la uh, compromisul 4, la alineatul 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Bun. Compromisul de la alineatul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 9B, nou, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Și 13, prima parte, avem un vot pe părți, cerut de ALDE, prima parte. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, restul textului. Pentru, împotrivă, abțineri, majoritate se adoptă. Trecem acum la 17A, nou, sunt cinci părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Cuvântul free. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm electronic pentru că este destul de strâns. Deci... S-a închis votul. 24 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. Partea 4. patra, fraza calls for the dismantling of trade barriers pentru, împotrivă, Abțineri? Haideți să verificăm electronic, pentru că este un vot strâns. Se adoptă. Și ultima parte pentru... Abțineri? Se adoptă. Trecem la alinatul 19. Prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 21. Aici avem o corecție pe care o votăm în primul, în primul rând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 Pentru. Dagegen. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 27C. Aici trebuie să votăm două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. zu 17 24 la 17 se adoptă. 29D. Wiederum in zwei Teilen. 29D nou, vot pe părți. Întâi, fără cuvântul essential, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Se respinge. Uh, compromis Compromisvorschlag 34, Absatz. Compromisul 34, liniuța 4, pentru, împotrivă, se adoptă. 34 uh, liniuța 4C9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 37 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 37AA9. Iarăși vot pe părți, în trei părți. Prima parte pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Se adoptă. Partea a treia. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 37A nou pentru împotrivă abțineri se adoptă. 38 două părți, prima parte pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Dafür, 21 dagegen. 21 împotrivă se respinge. Compromisul 41. Două părți, prima parte Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. E foarte strâns. Abgelehnt. Se respinge. wir zum, zum Trecem acum la textul propus de PPE ca alternativă pentru împotrivă abțineri se adoptă. Zweiter Teil dafür. Entschuldigung, Pervanche. Pervanche. Euh, simplement pour vous euh, Doream doar să vă spun, domnule președinte, că având în vedere că am votat textul alternativ al PP-ului pe această primă parte a aliniatului 41, trebuie să corectăm listele de vot și să considerăm că 41A1 ă, e caduc pentru că e vorba de același text, identic. Uh, uh, Vorbești despre 41A sau despre 41? Le compromis 41A nouveau. 41A nou e caduc. Domnule președinte, nu ne împiedică să votăm, votăm a doua parte, bineînțeles, a aliniatului 41. Domnule președinte, putem vota a doua parte, președintele, votăm a doua parte a aliniatului 41. Da, așa este cu două voturi pe, patru voturi pe părți se corectează doamna Pervonș Perez. Ok. Also, zweiter Teil. Bun, partea a doua. Leise. Ist okay? Gegenstimmen? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la partea a doua. E vorba de cuvântul mandatory, obligatoriu. Cine este pentru acest cuvânt? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a treia, with tax ranges, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la Subsequent Indicative Tax Ranges. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41A 9 este caduc. Trecem la 42. Prima parte. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Împotrivă, abțineri se adoptă. 43b. Prima parte. Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, Abține, se adoptă. Trecem la alinatul 44, liniuța 3. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 44A9 și 44B9. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51B pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 împreună cu 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 57 ă, pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se adoptă, dar uh, haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 la 17, deci se adoptă. Trecem la partea, a, restul este caduc, trecem la 58 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62A Aici avem o erată la noua propunere și întâi votăm această corecție. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și astfel uh, celelalte variante sunt caduce. Trecem acum la compromisul pentru considerentul FB, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Cred că trebuie să verificăm. FB. Vale öffnet. S-a deschis votul la FB, s-a închis votul. Se adoptă cu 24 la 14. Ajungem la EB9.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 Cred că putem supune la vot toate aceste puncte per voș. Domnule președinte, vă, supun, vă cer să nu supunem la vot, la vot amendamentele 126, 127, 313, 421 și 14, pentru că sunt acoperite. Vă dau un exemplu. Amendamentul 126. Vă rog să vă eh, duceți la amendamentul 126 față de aliniatul 29D pe care l-am adoptat. Știu că, în general, politicienii doresc să repete mesajele pentru a fi sigur că ele sunt eh, bine înțelese, dar aceste amendamente sunt eh, acoperite și lista de vot ar fi trebuit să reflecte acest lucru. Președintele, aș dori să-i rog pe coordonatorii din partea grupurilor politice să se pună de acord în ce privește 127. Dorește uh, cineva să ia cuvântul? E vorba de 127, Balcitis. Primul amendament uh, pe uh, marginea căruia trebuie să hotărâm. 126, Ole? Bine, deci, uh, per putem să nu votăm aceste amendamente. Propuneți să votăm în bloc? Nu, nu se poate bine. Atunci le votăm pe rând. 313. Uh, Otmar, ești de acord să nu îl supunem la vot? Uh, vorbitorul nu are microfonul deschis. Dacă nu e necesar, atunci da. 421 a lui Coferati, bine, nici pe acesta nu-l supunem la vot. 14, Pascas, bun, putem să nu-l votăm nici pe acesta. Însă trebuie să votăm celelalte amendamente. Să trecem deci la vot. 34, primul. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 74 pentru, împotrivă, e respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Nu sunt de acord, ceilalți să votăm în bloc. 133. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins, 227 pentru, împotriva abținerii respins, 252 pentru, împotriva abținerii respins, 274 pentru, împotriva abținerii respins, 275 pentru, împotriva abținerii respins, 300 pentru, împotriva abținerii respins, 313 pentru, împotriva abținerii respins, 367 pentru împotrivă e respins, 382 pentru împotriva abținerii e respins, 395 pentru împotriva abținerii e respins, 396 pentru împotriva abținerii e respins, 397 pentru împotriva abținerii e respins, 398 pentru împotriva abținerii e respins, 3 403 pentru împotrivă, abținerii respins, 406 pentru împotrivă, abținerii respins, 456 pentru împotrivă, abținerii respins, 1 pentru, împotrivă, abținerii respins, 2 pentru, împotrivă, abținerii respins, 9 pentru, împotrivă, abțineri e respins, 15 pentru, împotrivă, abțineri e respins, 16 pentru, împotrivă, abțineri e respins, 18 pentru, împotriva abținerii respins, 21 pentru, împotriva abținerii respins Do- și ultimul 25 pentru, împotriva abțineri e respins. Trecem acum la votul final. Votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 31 pentru, 2 abțineri, 9 voturi împotrivă. Pervanș, felicitări! Das, Asia, ah, hier, Entschuldigung, Hannes Svoboda kommt dazu. Ja. Hannes Svoboda ați cerut cuvântul. Îl adăugăm pe el, da, am înțeles, a votat. Pervanș, felicitări încă o dată, pentru că avem o majoritate destul de mare. Ole. Domnule Schmidt. Mulțumesc. Aș dori să îmi exprim și eu mulțumirile față de doamna raportor, care a depus eforturi foarte mari. Noi am sprijinit până la urmă acest raport, însă trebuie să recunosc că alineatul 57 nu ne-a ușurat viața, pentru că nu cred că astăzi e relevant uh, să uh, discutăm uh, despre acest lucru, uh, aceste lucruri în bugetul european, dar bineînțeles dezbaterea continuă la plenară. Hăcmat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să îi mulțumesc lui Pervanș și aș dori să mulțumesc tuturor celor care timp de un an și jumătate și-au adus contribuția la construirea acestui consens. Comisia și-a îndeplinit misiunea, respectiv să nu uh, depunem armele în fața acestei situații foarte complicate, ci să ne îndreptăm spre viitor, pentru că uh, viitorul este foarte important pentru noi. Probabil că unele propuneri nu pot fi puse în practică imediat, dar trebuie să trecem la treabă, inclusiv în grupul meu, între ceea ce putem uh, motiva sau argumenta astăzi și măsurile pe termen lung. Există o prăpastie, într-adevăr, foarte mare. Uh, și, și în ce privește bugetul la Comisia Sure, am spus că avem nevoie de un buget la înălțimea așteptărilor, un buget uh, potrivit. Și am făcut o propunere, am, fă, am venit cu această cifrică, cifră care să uh, facă legătura între Uniunea Europeană și Uniunea uh, Monetară. Dar trebuie să uh, continuăm cu mandatul nostru. Iată, ne-am îndeplinit uh, misiunea față de cetățenii noștri, față de cei care ne-au ales și uh, nu uh, trebuie să continuăm cu discursurile sfărăitoare, trebuie să luăm decizii, chiar dacă ele sunt uh, dificile, greu de adoptat. Astăzi nu a fost ușor, pentru că au existat și divergențe de opinii, însă cred că cel mai important e că ne-am îndeplinit misiunea. Am mers chiar mai departe decât mandatul nostru și am uh, arătat, sau am încercat să arătăm că viitorul Europei nu trebuie să fie prizonierul unor lupte între partide, ci trebuie să continuăm cu integrarea dezvoltarea pe termen lung. în primul loc, Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc și eu lui Pervanș, în primul rând, pentru treaba excelentă pe care a făcut-o și să le mulțumesc și colegilor coordonatori. Cred că rezultatul la care am ajuns astăzi este unul foarte important și l-am dobândit uh, și datorită dumneavoastră, domnule președinte, și datorită uh, da, personalului de asistență. Vreau să subliniez faptul că e important uh, continuitatea care se face simțită aici în propunerea noastră. E vorba aici de raportul uh, de la jumătatea parcursului și acest raport final. Am dezbătut timp de uh, doi ani, iată, această problemă și au existat și nuanțe naționale, iar acum am ajuns până la urmă la raportul final, care va fi foarte folositor și alte comisii, care vor trebui să-l transforme acum în regulamente obligatorii. Îmi dau seama, bineînțeles, că în momentul în care ajungem la un compromis asupra amendamentelor înaintate, bineînțeles, din capul locului aceste compromisuri, înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să uh, compromită o parte din aspirațiile inițiale, să lase ceva deoparte. Dar, uh, iată, asta înseamnă un compromis. Compromisul uh, nu este un cuvânt urât aici, ci este o precondiție necesară pentru a ajunge la o îmbunătățire a situației. Iată de ce consider că activitatea noastră a fost foarte importantă, iar celelalte comisii vor um, avea de câștigat de pe urma activității noastre și noi uh, vom uh, și vor reuși să accentueze unele dintre ideile exprimate în, în acest raport al lui Pervan și al nostru, dar cred că Iată, capătul drumului este unul foarte interesant, foarte important și cu toții am lucrat din uh, greu și am ținut cont de alte sensibilități politice. Mulțumesc foarte mult, domnule Coferati. Conchid uh, spunându-vă um, câteva cuvinte și exprimându-mi o dorință. Încep cu dorința în discuțiile cu parlamentele naționale și cu reprezentanții statelor membre, am simțit uh, fiecare dintre noi întotdeauna faptul că, pe de o parte, Europa este foarte criticată, dar în același timp se dorește ca proiectul european uh, să fie încununat cu succes. Și sper ca noi, cei care am făcut parte la acest proiect și am făcut parte uh, în această comisie, vom putea, ca având acest raport acum, să jucăm rolul unor ambasadori, să ne întâlnim cu reprezentanții alegătorilor noștri și să reușim să avem ceva cu care să-i convingem, să-i aducem de partea noastră, fiindcă dacă nu dobândim sprijinul parlamentelor naționale, s-ar putea ca aceste lucruri necesare din raport să nu se întâmple. Iar în ceea ce privește scepticismul, vreau să vă mai spun un lucru. În această perioadă în care mulți consideră că Europa nu neapărat a eșuat, dar a ajuns într-o fundătură, acum a venit momentul când trebuie să ne arătăm îndrăzneți și să eh, nu ezităm. Eh, fostul eh, ministru german care a făcut foarte multe pentru Uniunea Europeană și pentru moneda euro. Acum câteva săptămâni a scris un articol care era intitulat Avem nevoie de mai multă Europa. Acesta este principalul mesaj pe care îl transmitem noi prin acest raport. Iar acesta era titlul articolului din, care a apărut uh, într-un uh, ziar din Germania acum câteva săptămâni. Iar în acest articol se regăseau ideile din raportul nostru. Bineînțeles, în raportul nostru acestea sunt mult uh, uh mai uh, dezvoltate. Dar uh, să nu îi credem pe cei care ne spun că Uh, am, uh, ne-am depășit îndatoririle, am făcut prea multe. Noi, noi nu suntem o comisie legislativă care dă legislație aici și cred că a meritat riscul acestor câtorva afirmații îndrăznețe în, în raportul nostru. Compromisul, până la urmă, este un compromis, rămâne un compromis, nimeni nu va fi fericit, mulțumit 100%, dar un compromis este Uh, un compromis înseamnă că toată lumea este mulțumită cu rezultatul la care am ajuns. Mulțumesc, acum avem ședința foto. Côté, vom Kollegen und Kollegen. hat... Dragi colegi, în calitate de raportor, Pervanș are dreptul la ultimul cuvânt. Te rog, ai cuvântul, Pervanș. Domnule președinte, Îmi dau seama cât de importantă a fost activitatea noastră prin organizarea acestei ultime ședințe și a fost foarte importantă contribuția tuturor grupurilor politice, iar în calitate de raportor al acestei comisii, aș dori și eu, în nume propriu, să vă mulțumesc tuturor dumneavoastră, domnule președinte, tuturor coordonatorilor, tuturor raportorilor din umbră pentru modul în care am putut coopera în această a doua jumătate a mandatului. Noi ne-am uh, început, când am început lucrările, nimeni nu își da seama uh, cât de gravă era criza cu care ne confruntam și m-a uimit faptul că în a doua parte a activității noastre, toată lumea și-a dat seama de, de a, amploarea acestei crize și de dimensiunea politică a acestei crize. Iată de ce trebuia ca noi, făuritorii Europei și a construcției europene, noi parlamentari, trebuie să ne mobilizăm pentru a duce mai departe această construcție a părinților fondatori. Bineînțeles că unii dintre noi poate s-au uitat pe, pe WebDoc, care este rezultatul activităților noastre și cred că Uh, concluziile sunt frustrante, dar realiste în același timp. Se spune că propunerile acestui raport nu se vor materializa decât în momentul în care vor fi preluate de, comisie și de, de Consiliu și de Comisie. Același lucru este valabil și pentru acest raport, dar cred că aici suntem coerenți cu ce am votat noi la primul raport, unde am stabilit uh, cadrul, uh, modul în care Europa poate, trebuie să iasă din criză și acum stabilim care sunt mijloacele de care avem nevoie pentru a, ajunge la, pentru a atinge acest obiectiv, fără să schimbăm deloc strategia pe care am stabilit atunci și, bineînțeles, fără să aducem atingere uh, competențelor celorlalte comisii. Dar sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce este convingerea, domnule președinte, că acum trebuie să ne întoarcem către alegătorii noștri pentru a, a explica aceste propuneri și să rezistăm naționalismului, bineînțeles, ceea ce înseamnă că ce spunem noi în raport, în slujba cetățenilor, în slujba aspirațiilor lor, uh, către o Europa care să, care să fie în slujba lor și nu în slujba piețelor financiare, reprezintă propuneri foarte importante la acestui raport, fiindcă la ora actuală, la trei ani după începutul crizei, prea adesea cetățenii europeni au impresia că nu prea s-a schimbat mare lucru și că Până la urmă, noi am salvat toți piețele financiare, tot uh, actorii financiari, mai degrabă decât cetățenii care se confruntă cu prețuri crescute ale la electricitate, cu creșterea facturilor la încălzire și la transport și, iată, din păcate, sunt loviți și de șomaj. Acesta este mesajul uh, pe care trebuie să-l construim plecând de la concluziile acestui raport și sper că uh, tot, cu toții vom face acest lucru mâine după votul din plenară. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați permis să iau cuvântul pentru a concluziona acest un an și jumătate de activitate comună. Vă mulțumesc! Yeah. Uh... Uh, colleagues, just learned that our photograph... Am uh, aflat, stimați colegi, că fotograful nostru a plecat fiindcă a durat prea mult timp și avea o, o altă ședință foto, dar cred că vom găsi și la Strasburg un fotograf. Se întoarce, se pare, se întoarce fotograful. Mai stați 5 minute? Da, bun.